Pan Przewodniczący! Domnul președinte. Good morning. Bună ziua. Bun venit tuturor. Haideți să ne reluăm lucrările. Primul punct de pe ordinea de zi raportul domnului Alejo Vidal Quadras asupra securității, securității aprovizionării cu gaze naturale. Îi dau cuvântul domnului raportor. Aveți cuvântul. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În timpul ultimilor ani, Am văzut în mai multe rânduri cât de vulnerabile pot să fie statele membre în domeniul aprovizionării cu energie și mai ales în ce privește aprovizionarea cu gaze. În iernile anului 2005, 2006 și 2008-2009 au avut loc întreruperi ale aprovizionării cu gaze în nordul și estul Uniunii, întreruperi care s-au transformat în adevărate coșmaruri. Iernile sunt din ce în ce mai aspre în Europa și atunci trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a evita pe viitor să se mai producă asemenea scenarii. Aprovizionarea cu energie depinde foarte mult de furnizorii din exterior și de aceea diplomația are multe de făcut din punct de vedere strategic. Cu toții am putut să vedem care au fost eforturile depuse de comisie în acest sens și le apreciem și mulțumim comisiei Însă avem nevoie de mecanisme mult mai eficiente. Trebuie să ne aducem aminte de faptul că am trecut prin mai multe crize de aprovizionare cu energie și nu am putut să aducem un ajutor satisfăcător statelor afectate din cauza faptului că nu existau suficiente interconexiuni. Regulamentul pe care îl vom dezbate și pe care va trebui să îl votăm Sper că ne va permite să facem niște pași hotărâți înainte. Am consacrat foarte mult timp reflecției asupra um, acestui raport. Au avut loc negocieri lungi și um, laborioase. Iar acordul la care s-a ajuns va demonstra că statele membre au trecut dincolo de divergențele de opinii pentru a acționa în interesul european cred că vom avea între mâini un instrument cu adevărat puternic care ne va permite să mărim securitatea aprovizionării cu gaze pentru toată Europa. Acest raport a fost votat în Comisia ITRE cu majoritate absolut și a fost și rezultatul unui trialog uh, rodnic. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru munca lor uh, de foarte bună calitate care este reflectată de versiunea finală a textului. De asemenea, mulțumesc și autorilor uh, de proiecte de aviz care se regăsesc în textul raportului. De asemenea, doresc să adresez mulțumiri Comisiei Europene pentru că ne-a sprijinit pe tot parcursul acestei munci legislative respective. Colaboratorii de la comisie au fost uh, uh, oameni care ne-au făcut să beneficiem de experiența lor, de asemenea și colaboratorii de la Consiliu, mai ales în timpul președinției spaniole. Acum trebuie să putem să garantăm securitatea aprovizionării cu gaze pentru toți cetățenii noștri, mai ales în momentul în care s-ar declanșa o criză. Bineînțeles, flexibilitatea va fi indispensabilă, mai ales pentru ca statele membre să poată să ia măsuri adecvate pentru protejarea așa numitor consumatori protejați, deosebire serviciile publice. Uneori uh, pot să existe anumite interese naționale care uh, ar risca să predomine, însă datorită prevederilor acestui regulament european, uh, va fi uh, necesar, va fi posibil ca bunăstarea uh, tuturor europenilor să fie cea mai importantă companiile europene vor avea un rol important de jucat, de asemenea statele membre vor trebui să permită uh, integrarea și aprofundarea pieței interne a energiei, vor trebui să îmbunătățească infrastructurile și să construiască altele noi. Obiectivul principal al acestui regulament a fost să impună tuturor statelor membre faimoasele fluxuri inversate ale interconexiunilor de asemenea, criteriile de necesitate și rentabilitate vor trebui respectate înainte de a uh, lansa o investiție care să fie suportabilă pe termen scurt pentru a permite uh, crearea acestor interconexiuni cu fluxuri inversate. De asemenea, știți că există mai multe proiecte de gazoducte care vor traversa mai multe din țările noastre membre plecând din Rusia. Comisia are aici un rol esențial de jucat și va trebui să fie cel care hotărăște, cel care ia decizii în caz de criză. Mulțumesc, spune președintele, veți putea să uh, continuați această reflexie la sfârșitul dezbaterii, veți mai avea două minute, dar oratorul continue. Deci, Comisia va putea să joace un rol decisiv, cum spuneam, în, uh, cazul în care se declanșează o criză și va putea să ofere o soluție reală la o problemă reală. Cum spuneam, regulamentul ne va permite să uh, dăm mai multă putere de acțiune tuturor actorilor de pe piață, mai ales uh, cei care fac față unor uh, întreruperi de aprovizionare cu gaze. Diversificarea uh, furnizorilor este de asemenea cea mai bună apărare în caz de criză. Domnule președinte, spune oratorul, regulamentul în ce privește securitatea cu aprovizionare cu gaze este o adevărat, un adevărat salt calitativ. Statele membre vor uh, abandona sistemele de gestiune pur naționale și uh, vor îmbrățișa o viziune cu adevărat europeană. Președintele a întrerupt din nou spunând că uh, acum a depășit cele șase minute. Oratorul continuă. Ar trebui să uh, ne schimbăm uh, um, o punctul de vedere în ce privește aprovizionarea. Este un regulament cu adevărat istoric în ce privește securitatea aprovizionării cu gaze. Este dovada faptului că nu am abandonat proiectul de integrare europeană. Și dacă aplicăm acest regulament cât mai repede cu putință, vom trimite un mesaj puternic către toți operatorii. Mesajul va fi că Uniunea ia lucrurile în serios. Președintele întrerupe din nou oratorul. Trebuie ca toți să fim solidari. Mulțumesc, spune încă o dată domnul președinte. Știu că este un raport deosebit de important Însă trebuie să continuăm și să ne respectăm regulile. V-ați folosit tot timpul uh, pe care îl aveați la dispoziție. Erau șase minute în total, ați folosit șapte minute, deci la sfârșitul dezbaterii raportorul nu va mai avea dreptul la observații și îmi pare foarte rău. În numele comisiei acum are cuvântul domnul Günther Oettinger. Bine ați venit la Parlamentul European. Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni deputați, gazul este un factor important în politica noastră energetică și strategia este clară. În primul rând, ne dorim un cadru european eficient pentru securitatea aprovizionării cu gaze și, în al doilea rând, dorim ca să ne diversificăm uh, căile noastre de import Dorim să ne extindem infrastructura necesară și să ajungem la o linie comună împreună cu partenerii noștri și țările de tranzit atunci când este vorba despre interesele europene și toate acestea pe baza unei piețe interne funcționale. Criza gazelor din anul trecut, dar și dezbaterea dintre Moscova, de, cer scuze, dintre Moscova și Minsk ne întărește această decizie. De aceea, pe baza propunerii Comisiei, au avut uh, loc dezbateri în Parlament și cu statele membre în decurs de doar un an și s-a ajuns la un rezultat constructiv. Aceasta reprezintă un mesaj pozitiv pentru cetățenii europeni și pentru industria de resort Domnul raportor a fost uh, convins de acest uh, rezultat și și-a adus o contribuție importantă. Doresc să mulțumesc și statelor membre. Acest, uh, acest regulament este primul act legislativ care, după tratatul de la Lisabona, se bazează pe articolul cu privire la energie. Astfel este un pionerat în acest domeniu și dumneavoastră ca Parlament faceți uz de noile competențe astfel acordate. Însă importantă este și prevenția unor astfel de potențiale crize. Noi considerăm că în ceea ce privește gazele naturale este necesară o colaborare mult mai bună între statele membre. <clears throat> Suntem în negocieri în aceste zile cu Polonia, astfel încât uh, să se stabilească un nou acord între Polonia și Rusia, astfel încât să nu mai apară probleme. Salutăm și această abordare europeană comună care se bazează pe prevenție timpurie, pe noi posibilități tehnologice, cum ar fi fluxurile bidirecționale, de extindere a infrastructurii și a unei politici energetice comune. De aceea, Comisiei revine misiunea de a supraveghea piața internă și de a sprijini dezvoltarea acesteia. Astfel, se poate da un semnal de solidaritate pentru cetățenii Europei. Astfel, uh, a devenit obligatorie stabilirea unor sau crearea unor rezerve care să ajungă timp de 30 de zile în condițiile unui consum maxim. 30 de zile, desigur, nu, nu reprezintă o securitate absolută, însă reprezintă o rezervă cu care putem aborda potențiale crize. Ar trebui să vorbim la unison. Spre interior, spre o poziție uh, comună la care, pe care încercăm să o construim acum și la fel și spre exterior. Comisia sprijină cu mijloace financiare în momentul de față 31 de astfel de proiecte în domeniul gazelor naturale, astfel în colaborare cu investitorii privați, ceea ce face ca în cursul acestui an deja să se atingă multe din dezideratele acestui regulament. Totuși rămân multe de făcut și sunt convins că acest regulament nu va fi uh, ultimul în acest domeniu. De aceea va trebui să facem la un moment dat un bilanț intermediar pentru a putea eventual uh, corecta anumite chestiuni. Noi dorim ca acest, acest regulament să intre în aplicare imediat după adoptare. Noi dorim de asemenea să ca prin uh, intermediul unei acțiuni concertate să ajungem la o altă bază de discuție cu partenerii noștri prin, prin intermediul grupului uh, de consultare. De asemenea, sta, uh, susținem și proiectele din statele baltice. Pe scurt, trebuie să existe și soluții regionale în cadrul dimensiunii europene. Comisia își dorește o dezbatere mai extinsă în ceea ce privește infrastructura. În acest sens, o ocazie bună o va oferi un uh, proiect din partea Comisiei care va fi prezentat în luna noiembrie. Mulțumesc, domnule comisar. Colegul Sarius Volski nu este prezent în sală. Din partea Comisiei uh, Envi, uh, domnul Boguslav Sonic. Vă rog, aveți cuvântul. Obywatele... Mulțumesc, domnule președinte. Cetățenii europeni așteaptă din partea Uniunii Europene măsuri vizibile și concrete ca să arate voința noastră de a avea o gestiune comună a infrastructurilor transnaționale. Și acest lucru S-a văzut și în comunicarea Comisiei, s-a văzut că dorim mijloace rapide de transportare a energiei și de ani de zile se discută aici în Parlament despre faptul că această chestiune trebuie să reprezinte un punct central al politicii noastre. Acum gazul vine din Rusia și trebuie să știm că e vorba de un instrument strategic pentru politica rusă. Dorim să atragem atenția asupra caracterului egoist al gazoductului care trece prin Marea Baltică. Se vorbește foarte adesea de solidaritatea europeană care arată că doar împreună putem să construim să construim o structură care să asigure aprovizionarea pentru toți. Însă, pentru a reuși acest lucru și voi încheia aici, este necesară voința politică a guvernelor și sunt necesare și fonduri. Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție, doamna Sandra Caniete. Pentru IMCO. Prezent, Kungs. Mulțumesc, domnule președinte. Este un raport deosebit de important și mă bucur de faptul că rezoluția Parlamentului reflectă și temerile acelor țări membre care se simt atât de izolate din punct de vedere al aprovizionării cu energie, pentru că sunt țări care depind total de furnizorii din exterior și nu au interconexiuni cu celelalte state membre. Sperăm că datorită acestui regulament vom avea cu adevărat o piață comună internă pentru energie. În numele Comisiei IMCO, doream să atrag atenția asupra câtorva puncte unde Parlamentul a îmbunătățit propunerea Comisiei. Am făcut propus o definiție mai clară a consumatorilor protejați, deci cei care sunt oricum aprovizionați cu gaze, chiar în cazul um, uh, întreruperii cu aprovizionare sau în caz de criză. Am întărit nevoia cooperării între regiuni și am extins și competențele comisiei. Și apoi, în ce privește întreruperile cu aprovizionare, cred că trebuie să acordăm prioritate instrumentelor de piață și nu a celor mecanisme uh, reglate de uh, părți din exteriorul pieții. Pentru că pe piață ar trebui să se hotărască cum și în ce fel pot să fie aprovizionați acei consumatori protejați. Președintele, știu că acest raport este deosebit de important, dar vă rog să vă respectați timpul alocat. Acum domnul Saruș Volski, în numele Comisiei AFET. Mulțumesc, domnule președinte. Securitatea energetică este un element cheie pentru garantarea viitorului și este un bun public pe care Uniunea Europeană are datoria să-l ofere cetățenilor săi. Întrebarea nu este dacă, ci cum trebuie să acționeze comunitatea pentru ca statele membre să beneficieze de siguranță energetică și de securitate. E nevoie de două elemente. În primul rând, instrumente legislative adecvate, în al doilea rând, voință politică și viziune pentru implementarea lor. În ceea ce privește pachetul negociat foarte eficient de raportorul domnul Vidal Coadras, se referă la obiectivul de a oferi securitate energetică întregii Uniuni Europene și a fost uh, obiectivele au fost ridicate la două treimi mai mult decât se prevăzuse inițial. Se vorbește despre reacțiile la situațiile de urgență, de solidaritate și de uh, prevederile articolului 194 din tratat ca având caracter obligator, obligatoriu, dar sunt niște uh, o misiune importantă, mai ales dimensiunea ehm, externă. Aici se ehm, omite rolul eh, înaltului reprezentant și de asemenea nu se menționează coridorul sudic sau Nabucco și cooperarea cu Balcanii. Textul este foarte bun sau ar fi bun dacă ar fi implementat așa cum trebuie, președintele întrerupe, pentru că reconciliază solidaritatea cu drepturile statelor membre de a, avea, de a beneficia de aprovizionare cu gaz. Președintele, întrerupe, vă rog, vă rog, v-ați depășit timpul. Vă rog, dragi colegi, să respectați timpul alocat, pentru că întreaga procedură este perturbată altfel. Procedura este aceeași pentru toată lumea și regulile sunt și ele aceleași. Acum, în numele grupului PPE, domnul Herbert Royle. Președinte. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, în primul rând aș dori să mulțumesc colegilor care au lucrat foarte intens la acest proiect, în special domnului Vidal Quadras. Este dovada că politica europeană este în măsură să reacționeze la crize și să vină cu soluții. Am avut uh, în repetate rânduri această situație a unor uh, impasuri în aprovizionare. <clears throat> A devenit mai clar Uh, care este situația noastră. E nevoie așadar de soluții care să se bazeze și pe instrumente noi și nu doar prin crearea de infrastructuri noi și nu doar prin planuri comune de reacție în uh, situații de crize și nu doar prin crearea unor rezerve de siguranță de 30 de zile, așa cum a spus domnul comisar, ci și prin faptul că am arătat că suntem capabili să ajungem la un compromis care să aducă o soluție. A fost um, o misiune dificilă Însă, în centrul uh, atenției se află și răspunderea societăților comerciale implicate, dar și cea a politicienilor care uh, nu trebuie să impun acestor operatori soluții care până la urmă nu rentează și nu sunt eficiente, cum este și cazul fluxurilor bidirecționale. Acestea trebuie evaluate de la caz la caz. La fel ca și consolidarea cooperării la nivel regional, statele membre trebuind de asemenea să facă față răspunderii care le revine. Când acest lucru însă nu este posibil, să poate interveni și Comisia. <clears throat> Flexibilitatea, așadar un cuvânt cheie, soluții care să nu presupună investiții nenecesare. Până la urmă, acesta este uh, mesajul pozitiv uh, care ajunge la cetățeni de la Bruxelles. Mulțumesc, spune președintele, un, o, o prima locuțiune care își respectă timpul alocat. Mulțumesc, Herbert. Urmează domnul Hannes Svoboda, vicepreședinte din partea grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc colegului Vidal Quadras pentru raportul excelent și pentru buna colaborare cu raportorii din umbră. De asemenea, aș dori să uh, îi mulțumesc în calitate de negociator cu președinția spaniolă. Este un rezultat bun, este vorba de solidaritatea la nivel european, acesta constituie punctul central, extinderea infrastructurii, a, intercon- a interconectărilor și de protecția consumatorilor până la urmă. Această reglementare este până la urmă o, o legislație care se Uh, aplică direct, lucru criticat uneori. Așa cum a spus însă și domnul comisar, aici nu se termină uh, această, in, această acțiune a noastră în domeniul legislativ și va trebui până la urmă să creăm și o comunitate europeană în domeniul energiei. Cred că acesta ar reprezenta un uh, element de progres în ceea ce privește procesul de integrare europeană, astfel încât să avem o astfel de comunitate europeană energetică fără a modifica tratatul. Nu așa se pune problema, dar cred că solidaritatea trebuie să fie pe primul loc. În al doilea rând, această acțiune comună a noastră, atât spre interior cât și spre exterior și sigur e nevoie de extinderea infrastructurii, așa cum spunea și domnul comisar. Și pe măsură ce extindem și parcurile eoliene, trebuie să extindem și sistemul de transport și de asemenea și depozitele de înmagazinare, pentru că atunci când uh, parcurile uh, eoliene sau uh, infrastructura solară nu este disponibilă, să, poat, să putem interveni cu alte resurse. Noi avem o piață uh, comună, alte țări nu au astfel de piață comună. În Rusia există o structură mono- de monopol de stat. Și dacă vrem să-i putem face față, trebuie să uh, vorbim la unison. Dar acest lucru uh, presupune ca și uh, societățile din domeniul gazelor naturale să aibă o acțiune comună în acest sens pentru a obține și prețuri mai bune. Asta este, din punctul meu de vedere, esența unei politici energetice comune. Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, respectăm așadar mult mai bine timpul de vorbire acum. Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Doamna Adina Ioana Vălean, din partea Liberalilor și Democraților. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vreau să-l felicit pe domnul Vidal Coadras pentru munca sa de o calitate deosebită. În ce privește dependența Europei de furnizori externi, fie Rusia, Ucraina sau alții, Cred că acest regulament este un pas pozitiv în direcția cea bună și vine la momentul cel mai potrivit. Vom putea să furnizăm uh, gaz chiar și în cazul unor întreruperi uh, serioase de um, din partea furnizorilor către toți cetățenii europeni. Trebuie să diversificăm furnizorii, trebuie să diversificăm uh, căile de tranzit. Situațiile politice din țările noastre sunt foarte diferite și de aceea avem nevoie de o abordare europeană a chestiunii aprovizionării cu energie și de o piață comună de energie protecționismul nu este o atitudine acceptabilă în Uniunea Europeană, pentru că dacă avem atitudini protecționiste, nu facem decât să uh, subminăm șansele noastre de solidaritate și garanția cu aprovizionare de energie. N-ar trebui să, să mai continue atitudinile uh, de monopol, negocierele în spatele ușilor închise. În, Europa, în România, strategia energetică sovietică se află între mâinile câtorva persoane și faptul că nimeni nu dă seamă nimănui și mai ales nu dă seamă față de uh, cetățenii uh, români a dus la situații foarte grave atunci când uh, iernile trecute s-a întrerupt aprovizionarea cu gaze. Dacă nu facem nimic, așa cum este stipulat în acest regulament, dacă nu-l aplicăm imediat, nu vom reuși să îmbunătățim situația pentru cetățeni. Trebuie ca Comisia să pună capăt atitudinilor și barierelor protecționiste. Vă mulțumesc, stimată doamnă, spune președintele, în numele verzilor acum domnul Turmes. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări lui Vidal și tuturor celor care au negociat. Felicitări și președinției spaniole care, într-adevăr, ne-a susținut să facem progrese rapide. Este un echilibru între piața internă și planificarea judicioasă între nivelul regional și cel european și Mă bucur uh, faptul că această chestiune tehnică a fluxurilor bidirecționale ocupă un loc de frunte în acest regulament. Totuși, <clears throat> în ceea ce privește infrastructura, ni se pare că legătura între nord și sud ar trebui uh, adâncită între Polonia și Cehia, iar în ceea ce privește înmagazinarea, trebuie să ne preocupe, așa cum spune și domnul Svoboda, că atunci când uh, se folosește mai mult uh, gaz la producția de energie electrică, ca aceste rezerve de gaze să fie mai mari. Există uh, depozite de magazinare unde extracția se poate face mai rapid și unele unde extracția este mai lentă. Trebuie să uh, îmbunătățim tehnologia de extracție din depozite. Ceea ce lipsește, în opinia noastră, este o bază de dată bună pentru a putea prevedea care va fi cererea de gaze în Europa pe viitor, care va fi impactul directivei cu privire la clădiri. Dacă în Germania, de exemplu, unde se spune că toate clădirile vor avea consum zero de energie până în 2050, impact va avea acest lucru asupra uh, cererii de gaze. Așadar, avem nevoie de astfel de scenarii care trebuie să se bazeze pe o, o bază de dată mai bună. În al treilea rând, șefii de stat și guverne se vor uh, reuni pe data de 3 februarie eu cred că noi avem nevoie, înainte de această dată importantă, de un document din partea Comisiei pentru o evaluare globală a situației. Ce înseamnă dacă va, vom avea în Europa Shell Gas, de exemplu? Avem nevoie așadar din partea Comisiei de un document care să permită sta- șefilor de stat și de guverne o evaluare uh, a situației uh, pe piața gazelor în momentul de față. Mulțumesc foarte mult pentru alocuțiunea dumneavoastră. Urmează domnul Konrad Szymanski. Vă rog. Comisarul, pani sprawozdawco, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, domnule raportor. Vreau să-l fe să-l felicit pe Alejo Vidal Quadras pentru că este principalul pilon al compromisului pe care l-am atins cu Consiliul, dar și pilonul de bază al compromisului dintre grupurile din Parlament. Grupul ECR susține acest compromis și asta în ciuda faptului că soluția propusă de Parlament inițial fusese mult mai ambițioasă, mai ales în legătură cu construcția de infrastructură și cu implicarea politică a Uniunii Europene în soluționarea crizelor. De asemenea, în ceea ce privește dimensiunea internațională, versiunea inițială a regulamentului includea mult mai multe angajamente. Astăzi avem un potențial mult mai mare în acest regulament și sper că nu va fi un pretext ca să se continue o politică a indiferenței din partea statelor membre și a companiilor. Indiferență față de abuzurile rusești, abuzul de arma gazului în Europa. Sperăm că Comisia va combate abuzul poziției de monopol a Gazprom, care, din motive politice, ar dori și să își păstreze controlul de plin asupra gazoductelor din Uniunea Europeană, dar și asupra materiilor prime, după vânzarea gazului pe piața comunitară. Acest lucru se întâmplă în detrimentul concurenței, al drepturilor consumatorilor și, de asemenea, în detrimentul dezvoltării de noi tehnologii în industria gazului. Acest regulament putea să fie mai bun, dar în orice caz rămâne șansa cea mai concretă de a avea o garanție a politicii Uniunii Europene în domeniul gazelor și a crizei gazelor și trebuie să fie susținut de Parlament. Mulțumesc pentru această declarație, spune președintele. Acum, domnul Trebuie să garantăm independența energetică, da, dar pentru a avea independență uh, și securitatea aprovizionării cu gaze, trebuie să ne ferim de ravagile pe care le fac uh, speculațiile de pe piețele internaționale. Noi trebuie să ne gândim la interesele consumatorilor europeni. Dacă am crea o agenție europeană a energiei, ea ar putea îndeplini această misiune. Nu trebuie să ascultăm tot timpul dictatul multinaționalelor de gaz și de petrol, mai ales după catastrofa ecologică din uh, Florida, pentru că aceste companii nu se gândesc decât la interesele acționarilor lor și nu se gândesc deloc la interesele uh, consumatorilor și nici măcar la interesele acelor țări um, din care sunt extrase gazele și petrolul. Eu nu cred că aceste companii sunt în măsură să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze. Dacă chiar vrem să garantăm această aprovizionare, atunci companiile trebuie să fie naționalizate și ar trebui să avem un grup de interes european care să fie controlat de sectorul public. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg, spune președintele. Acum are cuvântul doamna Țavela în numele grupului FD. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Vidal Quadras, aș dori să vă felicit pentru raportul excelent prin care piața internă este adusă pe o bază nouă. Aș dori să se reamintesc, stimate doamne, stimați domni, că Europa nu beneficiază prin aceasta de o securitate absolută, pentru că marea problemă încă nu a fost soluționată și cea a unor furnizori alternativi de gaze. De aceea, v-aș ruga, domnule comisar, să ne spuneți cine se îngrijește de o aprovizionare durabilă a piețelor europene. Pentru că dacă ne gândim la furnizorii uh, noștri, constatăm că avem unul singur. Rusia a încheiat uh, contracte de uh, furnizare cu toate uh, statele care aprovizionează Europa, inclusiv cu uh, Iranul. Așadar, constatăm cum politica noastră este subminată. Cred că ar trebui să <clears throat> lucrați împreună cu domnul comisar Tajani, astfel încât să avem o propunere comună din partea Rusiei și cu obligațiile aferente pentru a putea contracara această atitudine a Rusiei. Și încă o întrebare. Mai există și planul de acțiune pentru uh, lichefierea gazelor. <clears throat> Astfel de proiecte uh, există în Africa. Dacă există, s-au făcut pași în acest sens, dacă se dorește uh, instalarea unor astfel de terminale în Marea Mediterană Mulțumesc, intervine uh, președintele, urmează colegul Bela Covaș din partea neafiliaților. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim aici despre o piață globală a gazului și faptul că noi am avut probleme naționale pe această temă a dus la conflicte uneori, ceea ce are o influență directă sau indirectă asupra pieței, pentru că întrerupe aprovizionarea, din păcate. Orice fel de model al gazului ar viza aprovizionarea pe termen mediu sau inovații tehnologice care pot să se ocupe doar de această dimensiune. Și nu cred că ar ține neapărat nevoie de toate elementele, ar ține neapă, uh, neapărat cont de toate elementele necesare. Avem nevoie de garanții, trebuie să ne asigurăm că avem o aprovizionare constantă pentru consumatori și că gazul este oferit constant la prețuri abordabile. Această politică este una foarte importantă pentru noi toți. Trebuie să ne asigurăm că există măsurile adecvate ca să ne respectăm uh, îndatoririle față de gospodăriile din Uniunea Europeană. Astăzi avem o piață a gazului total liberalizată, ceea ce înseamnă că guvernele și alte autorități uh, nu își îndeplinesc neapărat responsabilitățile, dar ar trebui să o facă. Mulțumesc! Ați fost mai scurt, timpul a fost uh, respectat cu asupra de măsură. Urmează acum domnul Carins, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Suntem cu toții dependenți în Europa de țări terțe care ne furnizează energie și suntem foarte dependenți în sectorul gazelor. Și suntem în mod special dependenți de Rusia. Ori am văzut că această țară terță ne pune o mulțime de probleme. Când Rusia a avut uh, disensiuni cu, când au existat disensiuni, mă scuzați, între Rusia, Belorusia și Ucraina, noi am avut de suferit din această cauză. De aceea, prima cheie a problemei este să diversificăm sursele de aprovizionare. Apoi trebuie să diversificăm căile de tranzit. Vorbim despre politica energetică. Piața comună energetică este indispensabilă, dar de ce nu e atât de simplu? Pentru că există mai multe țări și chiar mai multe regiuni în Europa care sunt complet izolate de restul. Zona Mării Baltice, de exemplu, țările din regiunea Baltică sunt complet izolate și sunt 100% dependente de um, furnizorii din țări terțe și când vedem care este diferența dintre situația din țările baltice și, de exemplu, Germania, ne dăm seama de ce acest regulament ne permite să pornim pe calea cea bună. Dar trebuie să avem curajul să mergem până la capăt. Trebuie să putem să investim în infrastructuri ca să creăm această piață comună a energiei. astfel încât să avem cu adevărat securitatea aprovizionării și să avem mai mulți furnizori și mai multe surse de energie. Acum, doamna Madurel, un minut. Muchas gracias, presidente, señor comisario. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. S-a amintit astăzi prin ce criză am trecut în ianuarie 2009 și am văzut încă o dată că în domeniul energetic suntem dependenți am constatat că o mare parte a problemei se află și în interiorul granițelor noastre. În Spania, Spania nu a fost în măsură să ajute uh, statele afectate și nu a putut să pună la dispoziție resurse, dar solidaritatea internă cere ca gazele naturale să poată fi distribuite pe toată piața internă, fără piedici de natură contractuală sau tehnică. De aceea este nevoie de interconectări transfrontaliere, care astăzi încă nu există. De aceea acest regulament este foarte important. Se spune că urmează să se creeze astfel de interconectări pentru mai bună aprovizionare, astfel încât să ne putem diversifica sursele de energie și să nu mai existe insule. Permiteți-mi să ajung la final. Aș dori să îl felicit pe domnul Vidal Quadras, pe raportorii din umbră, pe președinția spaniolă pentru uh, contribuția acestora, astfel încât solidaritatea europeană să se poată manifesta și în domeniul energetic. Mulțumesc pentru alocuțiunea dumneavoastră. Urmează domnul Katzimarkakis. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului comisar Oettinger și să-l felicit pe domnul Vidal Quadras pentru raportul său. Și cu susținerea președinției spaniole am ajuns la un raport foarte bun. Gazele naturale sunt importante și domnul Termes spunea că trebuie să ne modificăm perspectiva. În țara pe care o reprezint eu, fiecare a doua gospodărie depinde de Rusia și 40% din aceste rezerve de gaze provin din Rusia. De aceea diversificarea este importantă. Acum vom beneficia de planuri de intervenție cu trei etape pentru că nu dorim să mai uh, parcurgem încă o dată situația din uh, iarna lui 2009. Nu mai vrem ca state europene să trebuiască să, uh, să fie lăsate în frig și asta nu doar pentru statele membre, ci și pentru vecinii noștri. Domnilor și domnilor, acest act legislativ este bun, dar avem nevoie de măsuri suplimentare. De aceea salut uh, și celelalte măsuri care au fost uh, numite uh, de alți oratori, Nabucco, South Stream, Uh, etc. Și uh, doresc ca uh, Comisia să se ocupe, să se aplece și asupra acestor probleme. În Germania, siguranța prizonierii este printr-o rezervă de 70 de zile, dar nu este cazul în toate celelalte state și diversificarea mixului energetic rămâne până la urmă provocarea care trebuie să-i facem față. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează colegul Tocenovkovski un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În 2009, Europa a avut o problemă legată de întreruperea aprovizionării cu gaz din Rusia. Am numit-o criza gazului din ianuarie 2009, dar trebuie să fim foarte precauți pentru că această criză nu a afectat întreaga Uniune Europeană, iar analizele au arătat că a fost vorba de o problemă structurală mai degrabă. De aceea trebuie să fim raționali aici și să nu cerem o reglementare mai uh, complexă decât este nevoie, pentru că reglementarea și suprareglementarea ar putea să ducă la o creștere a prețurilor la gaze, ar putea să creeze complicații pentru consumatori și să uh, perturbe concurența. Cred că acest raport a reușit să atingă un echilibru pentru o, o soluție rațională și mă bucură și opinia comisarului referitor la o revizuire ulterioară pentru evaluarea efectului măsurilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Colegul Ransdorf nu este în sală. Fiorello Provera, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Producția europeană de gaz este în continuă scădere și cererea de energie va crește în viitor pe măsură ce uh, vom avea din nou creștere economică, așa cum ne dorim cu toții. De aceea, aprovizionarea cu energie, mai ales în momente de criză, garantarea acestei aprovizionări, depinde foarte mult de factori geopolitici externi. Și eu cred că acest regulament îmbunătățește coordonarea dintre operatorii din sectorul de gaze și ne va permite să îmbunătățim răspunsul la crize precum cea care a avut loc între Ucraina și Rusia și asta fără să pună sub semnul întrebării competențele statelor membre în ce privește sectorul energetic. Vreau să-i mulțumesc domnului Vidal Quadras pentru faptul că a ținut cont de amendamentele noastre care ni se păreau importante. De asemenea, vreau să mulțumesc Comisiei și uh, domnului comisar uh, Oettinger, care a vorbit despre faptul că e nevoie de mai multă cooperare la nivel regional în domeniul gazelor. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Griffin, un minut și jumătate. Domnule președinte, avocații urmăresc uh, ambulanțele. Acolo unde are loc un accident, acest parazit doresc să profite în Uniunea Europeană există o situație uh, similară pentru că fiecare criză, fie că vorba de inundație, etc., uh, se, se profită de ocazie pentru ca Europa să-și asume competențe lărgite. Eu cred că trebuie să lăsăm națiunile europene libere să-și achiziționeze singure gazele, dar criza este folosită ca o scuză pentru Uniunea Europeană care dorește să acapareze aprovizionarea cu gaze naturale <clears throat> și acest lucru nu ar fi aprobat niciodată de uh, cetățenii noștri. Astfel se dorește o structură uh, suprastatală. Dar uh, atunci când uh, Uh, acest lucru depășește granițele rezonabile, se ajunge la un nou uh, fascism. Asta este opinia uh, cetățenilor pe care îi reprezint și care își au o viziune mai liberală. Doamna Amalia Sartori, două minute, vă rog. Grație. Vă mulțumesc, domnule președinte și vreau să adresez mulțumiri colegului Vidal Quadras pentru acest raport de o foarte bună calitate, pentru tot simțul diplomației dumnealui. Vom vota un regulament care este um, obiectul unui consens și care va fi votat în prima lectură. Eu voi vota cu multă bucurie acest regulament, deoarece mi se pare că odată cu aplicarea lui vom face un mare progres pentru politicile uh, vizate de acest regulament. A fost un parcurs lung și vom continua de asemenea să ne luăm angajamente pe termen lung pentru că numai dacă ducem la bun sfârșit aceste politici ambițioase, așa cum a spus și domnul comisar, vom reuși să ne atingem ținta finală. S-a vorbit mult în Parlament de nevoia de o solidaritate pe piața internă și arătăm astfel cu degetul pe cei care s-au jucat prea mult cu destinele noastre în ultimii ani. Trebuie să diversificăm sursele de aprovizionare, coridoarele de tranzit și, bineînțeles, și resursele. Până acum, chestiunea coridorului sud nu s-a bucurat de suficient de multă atenție. Sunt de acord cu faptul că piața constituie unica garanție pentru a putea lupta de riscurile pe care le prezintă anumiți furnizori. Însă, trebuie să tindem spre garantarea unei piețe unde funcționează cu adevărat concurența. Și atunci tot ce ține de directive, uh, finanțări, uh, diversificarea resurselor, nu trebuie să mai constituie un monopol. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul domnul Marek Șivic. Da, panie președinte, panie comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Securitatea aprovizionării cu gaz este un subiect excepțional și de o importanță strategică deosebită. Patru comisii s-au ocupat de acest subiect în uh, mod urgent. Este un subiect excepțional pentru că se referă la geopolitică și la tehnologie, dar în primul rând la solidaritate. În ce măsură dorim o piață comună în acest domeniu și în ce măsură dorim să uh, punem în aplicare solidaritatea? În ce măsură pot cei puternici să-i apere pe cei slabi? S-a stabilit un compromis și ar trebui să fim mulțumiți de el, ca de orice compromis. Dar când mi amintesc primele uh, noastre schițe, primele noastre proiecte, cât și cât de ambițioase erau, nu știu ce să spun. Aici este vorba de securitate, dar scrisă cu S mic, e vorba de securitatea consumatorilor care își plătesc facturile, citesc ziarele și află că este posibil să, posibil să fie întreruptă aprovizionarea cu gaz și se, team, se tem în fiecare iarnă că vor, vor trebui să plătească mai mult și că nu va mai fi gaz. Sperăm că acest raport să le reducă temerile. Dar haideți să fim uh, sinceri, când s-a început să se discute cum să se definească această primejdie a întreruperii aprovizionării cu gaz, nu s-a ajuns la un acord. S-a propus ce să facă

Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Bielan, un minut. Panie przewodniczący, bezpieczeństwo energetyczne jest... Mulțumesc, domnule președinte. Securitatea aprovizionării cu energie reprezintă astăzi una dintre condițiile de bază pentru suveranitate. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să vorbească la unison. Actuala directivă cu privire la gaze din 2004 este inadecvată să facă față pericolelor actuale, pentru că nu poate proteja în special țările din centrul și estul Europei. Am putut vedea ce s-a întâmplat în perioada crizei gazelor din 2008 și a crizei din 2009 între Rusia și Ucraina. Mă bucură faptul că creem în sfârșit uh, o strategie comună care să se bazeze pe o coordonare în perioade de criză și să modernizăm infrastructura care să racordeze sistemele statelor membre. Sigur, uh, propunerea nu e, Comisiei nu este ideală și Parlamentul a venit cu adăugiri bune, însă Uh, ținând cont de cele spuse, această uh, propunere trebuie susținută. Urmează domnul Pașca. Reagui na problémy, ktoré nám odhalila energetická a plynová criza zo začiatku minulého roka. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să se mai repete criza care a avut loc anul trecut. În acest regulament se propun mai multe măsuri astfel încât securitatea aprovizionării cu energie să fie mărită pentru toată Uniunea Europeană, însă foarte multe chestiuni Uh, au trebuit să fie îmbunătățite, precizate față de versiunea inițială propusă de comisie. De exemplu, a trebuit să precizăm cine ce rol joacă în caz de uh, urgență, cum pot să fie folosite fluxurile um, uh, bidirecționate cine trebuie să investească în infrastructuri, cum pot să fie partajate costurile, în ce condiții este declarată o stare de urgență la nivel uh, comunitar sau numai la nivel regional, cum trebuie să se pregătească statele membre. Apoi, Parlamentul a trebuit să îmbunătățească felul în care sunt folosite informațiile uh, cu un caracter sensibil în cadrul schimbului de informații. Deci, uh, am muncit mult și au mai rămas însă chestiuni care nu au fost pe deplin soluționate, precum definirea clară a consumatorilor protejați sau uh, norma de infrastructură N-1. Chiar și după aprobarea acestui regulament trebuie să continuăm să ne aplicăm asupra acestor chestiuni. Mulțumesc acum, domnul Cizeli. Mulțumesc. Astăzi discutăm probabil cel mai important document de la această sesiune plenară. Mulți cetățeni au trăit în iarna din 2009 probleme din cauza frigului. În aceste cazuri în care se uh, perturbă aprovizionarea cu gaz a Europei, putem să dovedim că solidaritatea europeană funcționează și că bunăstarea indivizilor este pentru noi prima prioritate. Acest regulament arată că toate gospodăriile legate la rețeaua de gaz sunt clienți protejați și că trebuie să se ia măsuri pentru a se asigura o aprovizionare suficientă chiar și în circunstanțe extreme, ceea ce înseamnă că trebuie să consolidăm infrastructura în statele membre individuale, dar și interconexiunile dintre statele membre trebuie să asigurăm o uh, bună funcționare a uh, gazoductelor și a fluxurilor bidirecționale. Trebuie să avem măsuri specifice pentru perioade de criză. Vreau să încurajez Comisia Europeană să ceară o implementare cât mai rapidă a regulamentului în statele membre. Și mă bucur că raportorul a ținut cont de argumentele eh, statelor membre individuale. Raportorul a ținut cont de caracteristicile statelor membre. Soluțiile propuse sunt adecvate și pentru Slovenia. Suntem conectați la uh, conducta din Algeria și cred că standardele au fost respectate. Vreau să-l felicit pe raportor, pe domnul Vidal Quadras, care a negociat foarte dur cu uh, Consiliul și cred că a făcut o treabă excelentă. Sper că veți susține acest raport. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă Cizeli. Doamna Ani Podimata, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-l felicit pe domnul Vidal Quadras pentru contribuția importantă adusă la obținerea acestui rezultat, chiar și în primă lectură deja. Noul regulament uh, va va trebui să uh, mai abordeze și alte dificultăți uh, care au rămas în discuție. Trebuie întărite măsurile la nivel european, competențele uh, serviciului de coordonare la nivel european trebuie extinse și mai există și clauza de salvgardare care are menirea unei mai bune aprovizionări și protejarea consumatorilor, în special al a celor mai nevoiași. Sunt mulți uh, care spun că trebuie să depășim această abordare um, care nu este comună în domeniul aprovizionării energetice, trebuie să ne întărim colaborarea și avem nevoie și de o diferențiere a surselor de energie și a gazoductelor, ca de exemplu uh, Nabucco și ar trebui ca aceste alternative să se completeze. Mulțumesc. Urmează domnul Ivo Strecek. Pane Domnule președinte, criza energetică de anul trecut a fost foarte neplăcută, însă nu a arătat nicio uh, deficiență structurală a pieței, nu a arătat o lipsă de reglementare a pieței de aprovizionare cu gaz. Deci, aceasta ar fi uh, inutilă, pentru că o suprareglementare ar duce la o creștere a prețurilor la gaz pentru consumatorul final. Și în acest context vreau să spun trei lucruri. Trebuie să fim foarte atenți atunci când definim așa numiții clienți protejați. Pentru că această definiție să nu fie prea extinsă, pentru că, în primul rând, ar, aceasta ar duce la o sporire a prețului final al gazului. Apoi trebuie să avem grijă atunci când definim perioada obligatorie în care uh, cei care fac uh, furnizorii trebuie să asigure aprovizionarea. 30 de zile ar fi o perioadă bună pentru care însemna că ar trebui să construim depozite uriașe și acest lucru s-ar reflecta în prețul final al gazului. Și apoi trebuie să avem o definiție mai precisă a perioadei celei mai reci. Două minute următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă alătur celor care îl felicite pe domnul Vidal Quadras pentru că a avut de îndeplinit o misiune foarte dificilă să pregătești un raport despre securitatea aprovizionării cu energie în Uniunea Europeană. Atât Parlamentul cât și Consiliul au muncit din greu pentru a ajunge la acest compromis. Prezentul regulament ar trebui să faciliteze toate acțiunile luate de operatorii din sistem și de către statele membre și ne vor obliga pe toți să ținem cont de principiile de prudență atunci când uh, acționăm în vreun fel. Acest document chiar încearcă să răspundă adevăratelor întrebări și să rezolve problemele reale. nu suntem la adăpost de o nouă criză. Și atunci trebuie să uh, rămânem vigilenți. Vedeți dumneavoastră cum evoluează relațiile dintre Polonia și Rusia. Mm, fac referire aici mai ales la ultimele contracte Piața eh, energiei a devenit un adevărat eh, um, teren de luptă. Ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra diversificării. Vă rog să nu uitați faptul că Polonia are foarte puține opțiuni în ce privește diversificarea și de aceea suntem atât de vulnerabili în cazul unei întreruperi a aprovizionării cu gaze. Polonezii vor uh, suferi de fiecare dată foarte mult în asemenea circumstanțe. Vă rog, ne așteptăm să fiți solidari cu noi. Noi suntem o țară de tranzit, însă nu suntem uh, un uh, colț pierdut de Europa. De aceea vă rog să uh, țineți cu Acum are cuvântul domnul Cutaș. Ce? George Sabin Cutaș. Mulțumesc, domnule președinte. One minute

Acum are cuvântul uh, domnul Coval, un minut. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului care a ajuns la un compromis care este extrem de dificil atunci când este vorba de energie. De asemenea, aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru uh, implicarea în, uh, în contractul de gaze între Polonia și Rusia. Chestiunea energiei în Europa actuală uh, se bazează, de fapt, pe interdependența dintre state. S-a spus în această cameră că e vorba doar de o chestiune uh, economică, că această dimensiune este singura a dezbaterii noastre. Însă nu este așa. Multe țări din Europa tratează energia ca pe un factor de dependență. Dacă vreunii dintre dumneavoastră ați citit uh, în documentele noastre, veți vedea care este atitudinea Rusiei pentru că energia se raportează și la securitate uh, per ansamblu și dacă nu ținem cont uh, de acest uh, lucru, pierdem din vedere viziunea mai amplă. De aceea trebuie să abordăm acest lucru și prin dimensiunea externă. Mulțumesc. Doamna Toia urmează pentru un minut. Ah, eh, I'm sorry. Eh, to low θα prota. πρώτα Îmi cer scuze. Urmează mai întâi domnul Gyurk pentru un minut și jumătate, apoi doamna Toia. Köszönöm a szót, elnök asszony. Egyetértek azokkal a... Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu antevorbitorii mei care au afirmat că propunerea aceasta de regulament este o bună manieră pentru a ne apăra de viitoare crize. Și e foarte bine să existe această prevedere despre consumatorii protejați. Înainte aveam uh, o, un, un amendament, o formulare destul de restrictivă. Acum am reușit să mai clarificăm un pic lucrurile. Însă ați vorbit mult despre um, încălzirea uh, centrală, ori în Ungaria avem numai puțin de 6.000 de, de mii, mă scuzați, de Uh, gospodării care depind de um, încălzirea centrală furnizată de sectorul public. Deci nu știu dacă este o definiție atât de adaptată. Eu cred că ar fi important să facem investiții în infrastructură, să le îmbunătățim pe cele existente, dar nu știu dacă este neapărat prioritatea. Trebuie mai degrabă să încurajăm Uniunea europeană să devină mai puțin dependentă și uh, mai ales planul financiar multianual ar trebui să includă mai multe fonduri pentru aceste investiții. Trebuie să diversificăm rutele de tranzit și nu numai sursele de aprovizionare și această dorință diversificare trebuie să fie bine ilustrată în buget. Vă mulțumesc acum are cuvântul doamna Toia. Dar doamna Toia se pare că nu este în sală, așadar acum domnul Corhola. Doamna Corhola. Sille hyvin tehdystä työstä. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc uh, și domnului Vidal Quadras pentru treaba excelentă pe care a făcut-o. De câte gaze vom avea nevoie? Oricum, majoritatea va veni din Rusia și va trebui să ne asigurăm că furnizarea funcționează. Avem nevoie de o infrastructură corespunzătoare, astfel încât să putem fi pregătiți și să evităm o nouă criză. Trebuie să garantăm această securitate a aprovizionării. Peste 40% din consumul de gaze naturale din Europa se alimentează dintr-o singură sursă, <clears throat> iar acest procent uh, va crește, ceea ce înseamnă că depinde mult prea mult de o singură sursă și este vorba și o dependență politică, ceea ce nu este deloc uh, sănătos. <clears throat> Nu cred că prețurile vor scădea neapărat, poate datorită uh, faptului că va, e, va exista și gaz din șisturi, dar trebuie să ne diversificăm poziția. Însă multe state membre se află într-o poziție dificilă, ca și noi, și trebuie să ne îndreptăm în direcția cea bună pentru a ne asigura că vom putea preveni și crize care vor putea apărea la vecinii noștri. Mul- mulțumesc! Urmează domnul Balcicis un minut. Gerbiamas comisare, colegos. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc domnului comisar și, bineînțeles, tuturor membrilor Parlamentului care au lucrat asupra acestui raport. A nu mai fi atât de dependenți de furnizori externi este o nouă provocare pentru Uniunea Europeană. Trebuie să fim la mărimea așteptărilor, trebuie să putem să reacționăm rapid nu numai în caz de criză, ci chiar și atunci când concepem oricare dintre politicile europene în domeniul energiei. De fiecare dată când semnăm, când negociem un acord cu o țară terță, trebuie să ne gândim la um, securitatea aprovizionării cu energie. Putem să discutăm cu Rusia atunci când uh, vine vorba despre proiectul Yamala, dar acest caz nu trebuie să reprezinte un procedent negativ pentru viitor. Numai dacă suntem solidari vom putea să ne protejăm consumatorii. Vă mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, acum am ajuns la procedura uh, Catch the Eye. Foarte mulți colegi au cerut să ia cuvântul. Vă rog să vă respectați cu toții uh, durata de un minut alocată. Domnul Chelem acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Dezbaterea de astăzi arată că Europa a tras niște concluzii din crizele multiple ale gazului. Prima experiență a Estoniei independente a avut loc în 1992 în septembrie, când Rusia a blocat complet aprovizionarea cu petrol și gaze. Dar această experiență ne-a făcut mai puternici. Astăzi vedem că se încurajează cooperarea, în primul rând, între Parlament și Comisie. Și mulțumesc domnului comisar Oettinger pentru uh, răspunsul său puternic și rapid la această provocare. Este o încercare promițătoare de a include solidaritatea în mecanisme practice ale Uniunii Europene și este important să avem un set comun de standarde de, legate de infrastructură și de aprovizionare. Sporirea responsabilității și coordonării asigurate de către Comisie, însă, în primul rând, avem nevoie de o rețea europeană integrată de aprovizionare. Și vreau să vă atrag atenția asupra sugestiei colegului Turmes de a ne ameliora conexiunile nord-sud și, de asemenea, de a uh, spori facilitățile de depozitare pentru vizitor. Mulțumesc, domnule Chelam. Domnul Tabajdi, acum un minut. Fontos, hogy az Európai Unió közösségi szinten Mulțumesc. Este foarte important ca Uniunea Europeană să găsească un răspuns la această provocare la nivel european. Dar în acest sens și statele membre trebuie să facă un pas uh, acele state membre care nu și-au reglementat relațiile <clears throat> bilaterale cu Rusia. 80% din importurile din Ungaria provin din Rusia. De aceea consumatorii maghiari depind în uh, mare majoritate de aceste importuri, în special cei care se încălzesc prin încălzirea centrală. De aceea, o diversificare este esențială atât uh, prin crearea de noi infrastructuri, uh, cum ar fi South Stream și Nabucco, cât și prin alte alternative. În momentul de față, tranzitul prin Ucra- Ucraina este soluția cea mai ieftină. Acest, uh, aici solicităm sprijinul Comisiei Europene pentru a înființa un fel de sistem de garanție. Mulțumesc dacă ni s-a alăturat și doamna Toia, ar avea ocazia să vorbească. Nu e cazul. Domnul Butikofer are cuvântul acum. Doamnă președinte, aș dori să adresez uh, două chestiuni uh, domnului comisar, care au fost amintite și de antevorbitorii mei. <clears throat> În primul rând, domnul Termes s-a referit la Uh, modul în care s-ar putea prevedea uh, cererea de gaze pe viitor. Pentru că prin titlul nostru aprovizionare cu gaze tratăm doar în mod unilateral problema. Și de aceea vă întreb pe dumneavoastră, domnule comisar, când o privire în viitor, cum doriți să includeți și această a doua perspectivă? Și în al doilea rând, uh, vis-a-vis -vis de cele spuse de domnul Svoboda, aș dori să reiau această idee a, a comunității energetice tematizată și de grupul uh, de reflexie uh, pe această temă și doream să vă întreb dacă urmăriți în activitatea dumneavoastră și acest obiectiv. Președinte, neste debate sobre a segurança Mulțumesc, doamnă președintă. În cadrul acestei discuții despre securitatea de aprovizionare cu gaze, aș vrea și eu să subliniez cât de indispensabilă este diversificarea um, surselor de aprovizionare. Este esențial să încercăm în Europa să finanțăm diversificarea um, surselor de energie și să privilegiem gazul față de petrol și mai ales să privilegiem uh, gazul obținut din alte surse decât din uh, um, combustibilii fosili. Suedia, Spania și uh, Elveția deja uh, folosesc uh, surse alternative de gaz. Trebuie să investim mai mult în astfel de proiecte, pentru că astfel vom arăta că suntem de îngrijorați. Mulțumesc, domnul Molzer, un minut. Mulțumesc. Majoritatea furnizorilor de gaze au anunțat uh, majorări de prețuri datorită creșterii consumului. Este vorba de o dublare a acestora. De aceea cred că este previzibil ca la iarnă Moscova să mai uh, instrumenteze o criză a gazelor. În trecut, Uniunea Europeană a ezitat în rolul său de uh, coordonator, dar ținând cont <clears throat> de noile competențe, s-ar putea ca unele state membre să se simtă lăsate deoparte. Centralele atomoelectrice au fost uh, reluate, iar în uh, uh, Polonia se dorește investirea într-un proiect de gaze naturale lichefiate care este în concurență directă cu Nord Stream. Dar acest lucru nu schimbă cu nimic problema ca atare. Va trebui să vedem dacă acest document uh, valorează cât hârtia pe care a fost tipărit, pentru că dependența de Rusia nu se poate îndepărta doar pur și simplu. Mulțumesc. Urmează acum domnul Cruzel. Dziękuję pani przewodnicząca. Pan komisarz powiedział, że jest to Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul comisar a spus că acesta este primul document pe tema energiei după tratatul de la Lisabona, după ce tratatul de la Lisabona a vorbit despre securitate și solidaritate în domeniul energiei. Ne, ni s-a amintit acum un an uh, cât de dependenți suntem odată cu criza din 2009. S-a văzut că nu avem interconexiuni, că nu avem rețele transeuropene de transport adecvate, că lipsește coordonarea și că cel mai mult lipsește voința politică, fără de care nu se pot preveni viitoarele crize. Polonia negociază uh, aprovizionarea cu gaz și ne temem de o criză. Sigur că acest document ar fi putut să fie mai bun, mai ales în ceea ce privește coordonarea și în ceea ce privește rolul jucat de comisie în coordonare și de asemenea rolul înaltului reprezentant. Domnul Oettinger a spus că va trebui să revizuim acest regulament peste doi sau trei ani și cred că asta arată că nu am inclus în el tot ce trebuia.

O Mulțumesc, domnul Mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc și domnului Vidal Quadras și comisarului Oettinger. Mulțumesc pentru crearea acestui instrument important. Este foarte important pentru acele țări europene care depind în măsură de 100% de importurile din Rusia. Este o mare dependență care poate fi folosită ca instrument politic, fiind așadar periculos. Gazul este sursa de energie care creează cele mai puține emisii de bioxid de carbon, de aceea este important. <clears throat> De, aceea, de asemenea, trebuie să analizăm planul în caz de urgență uh, la nivel european, să ne asigurăm că există măsurile uh, necesare care pot fi luate în astfel de situații. <clears throat> Există anumite priorități

Mulțumesc. Ați fost și foarte succint. Urmează domnul um, domnul domnul vieca un minut. ah, przewodnicząca. Συγχωρείτε, ήταν λάθος. Yes, I'm sorry. okay. colleague. Da, Regulamentul de astăzi este cu adevărat un salt calitativ pentru politica noastră energetică. Ați văzut toate apelurile care au fost lansate pentru mai multă solidaritate. Dar solidaritatea nu va fi eficientă decât dacă reacționăm rapid în cazul declanșării unei crize. Însă cred că uh, textul final uh, se îndepărtează oarecum de viziunea inițială a Parlamentului care era foarte ambițioasă. Am ajuns însă la un compromis rapid cu Consiliul și uh, acesta în sine este o veste bună. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor Vidal Quadras, care a dat dovadă de spirit de deschidere încă de la bun început. Uh, a uh, plecat urechea la tot ce au avut de spus colegii și tocmai pentru că a avut această atitudine am ajuns la o versiune care să fie acceptabilă pentru noi toți. Parlamentul European are un rol cheie de jucat uh, din punct de vedere instituțional și noi trebuie să luptăm pentru a adopta măsuri ambițioase care ar putea să pară de neatins pentru alții. Mulțumesc acum domnul Sergio, doamna Sergio. Gratulálok a biztos és a parlament együttműködésének ehhez Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la cooperarea Uh, dintre Comisie și uh, Parlament. Uh, <clears throat> este un pas important pe care l-am făcut prin intermediul acestui raport. Însă e important să fie doar un prim pas în această direcție pe care să-l continuăm. Eu cred că este evident că doar prin colaborare, uh, dacă colaborăm, acest lucru nu înseamnă că renunțăm la suveranitatea noastră, ci că asigurăm uh, securitatea cetățenilor. În Ungaria avem o dezbatere intensă. Pe de o parte, desigur, dorim să asigurăm uh, aprovizionarea cetățenilor, iar primul ministru a promis acum un an că Ungaria va deveni independentă în domeniul energetic. Această și-a și-a schimbat această părere și a revenit asupra colaborării. Mulțumesc, domnul Pașcu. Since 2000... Mulțumesc. Din 2006, când a avut loc prima întrerupere a provizionării cu gaze către Rusia, securitatea energetică a devenit un punct prioritar pe agenda uh, Uniunii Europene. Este un subiect nu doar economic, ci și puternic politic, pentru că influențează politica externă a Uniunii Europene și poziția sa internațională în consecință. Deși acest lucru este recunoscut larg, în practică Uniunea Europeană nu reușește să-și oprească dependența din ce în ce mai mare de actori cu agende politice puternice care nu ezită să exploateze vulnerabilitatea din ce în ce mai mare a Uniunii Europene. Și asta pentru că se opun anumiți membri importanței a Uniunii Europene, dar în concluzie ar fi greșit să spunem că nu există un sistem de securitate energetică actual. Există, dar este individual și nu colectiv. Fiecare stat european încearcă să se protejeze prin relații bilaterale cu uh, furnizorii și se luptă pentru a le câștiga favorurile. Mulțumesc. Doamna Zavela a, dorește să intervină, deși a mai luat cuvântul. Vă rog. Mulțumesc. În acest parlament s-a vorbit foarte des despre Nabucco, s-a spus cât e de important pentru securitatea aprovizionării cu gaze. Și atunci vreau să-l întreb pe domnul comisar dacă poate să ne spună în ce fază se află proiectul Nabucco, ce s-a făcut în ultimul timp. Vă mulțumesc, mulțumesc, spune doamna președintă. Domnule comisar, acum puteți să uh, încheiat dezbaterea pentru că domnul Vidal Codras nu mai are dreptul să ia cuvântul. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dezbaterea în ceea ce privește gazele naturale și depozitarea a căpătat o nouă dimensiune în politica energetică. Sigur că depindem de gaze naturale dar e valabil și în ceea ce privește alte materii prime, țițeiul, cărbunele. Aici depindem de piața mondială și în ceea ce privește materiile prime nucleare. Europa este dependentă. Este o stare de fapt. De aceea, tematica eficienței energetice capătă o importanță sporită pe care dorim să o discutăm cu dumneavoastră în mod detaliat în lunile care urmează. S-a vorbit de comunitatea energetică. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să devină o comunitate energetică solidară. Această abordare pe care o începem acum este un prim pas, însă eu cred că în anii care urmează va trebui să folosim în mod uh, ofensiv noile instrumente care ne stau la dispoziție și anume articolul 194 pentru a realiza într-adevăr piața internă în domeniul energiei pentru că aceasta încă nu există în domeniul gazelor naturale și a energiei. Noi uh, evidențiem în discursurile de duminică piața internă, respectiv statele membre fac acest lucru, dar în politica lor de zi cu zi, de luni până vineri, nu fac acest lucru. De aceea trebuie să discutăm cu statele membre, cu opinia publică despre o dezvoltare a temeiului juridic pe care să se bazeze politica noastră energetică. E vorba și de abordarea vecinilor noștri, cum ar fi uh, Elveția, Balcanii, țările Magrebului, Ucraina, pe care trebuie să-i aducem în acest parteneriat în sprijinul comunității noastre energetice. S-a pus întrebarea cum anume se poate face o prognoză a pieței de gaze naturale și energie electrică. Ne propunem acest lucru prin intermediul foii de parcurs pentru 2050. E clar că mixul energetic rămâne în principal în competența statelor membre, câte gaze se folosesc pentru producția de energie electrică. Aici statele membre au un rol important. Noi, cu toate acestea, dorim să venim cu o propunere care să evidențieze importanța gazelor naturale. În momentul de față e vorba de 400 de miliarde de metri cub de gaze. Uh, întrebarea se pune unde se va ajunge în 2050, la 300 de miliarde sau la 500 de miliarde. Acum, în ceea ce privește dependența, trebuie să ne asigurăm că vom putea exploata resursele proprii de gaze naturale de care dispunem, însă acestea se vor epuiza până în 2050. Polonia este doar un exemplu în acest sens. Uh, dependența de gazele din Rusia e reală pentru că 25% provin din rezerve rusești. Dar e clar că Lituania, Letonia, Polonia, Bulgaria, România depind în mai mare măsură, până la 50%, Portugalia nu depinde deloc de gaze rus, rusești. Mai există așadar o discrepanță între vest și est, uh, care ține și de distanța de aceste rezerve care se află în Siberia. Trebuie de asemenea să menționăm și alți furnizori, cum ar fi uh, uh, Norvegia, dar și uh, tema gazelor naturale lichefiate prin crearea de uh, terminale pentru a depăși această dependență de Rusia. Eu privesc însă Rusia ca o țară partener și în noiembrie va avea loc uh, cel de-al 10-lea uh, dialog europeano-rus în domeniul energiei. Acum, dacă rușii finanțează uh, peste 50% din costurile gazoductului Nord Stream, așadar peste 4 uh, miliarde de euro, înseamnă că își doresc ca prin acest gazoduct să curgă gaze, pentru că altfel nu ar face investiția pentru că ei, prin uh, veniturile din vânzarea acestor gaze, doresc să achiziționeze tehnologia necesară pentru construirea economiei rusești. De aceea cred că este vorba de o relație de cooperare aici. Acum, în ceea ce privește diversificarea și reducerea acestei dependențe. Pe de o parte, dorim modernizarea rețelelor existente astfel încât dependența tehnică să nu crească în ceea ce privește uh, spațiile de aprovizionare. Eu cred că Rusia trebuie să fie partenerul nostru pentru vânzarea și comercializarea gazelor care provin din Rusia, dar nu pentru gaze care provin din altă parte, pentru că cele mai mari rezerve de gaze se află de fapt în uh, zona caspică. Și de aceea nu văd de ce gazele din zona caspică să ajungă la noi prin intermediul rușilor. Rușii trebuie să-și comercializeze propriile gaze, dar nu să fie comercianți sau intermediari pentru alte resurse, pentru că nici gazele din uh, Algeria nu vin prin Rusia și nici cele din Norvegia. De aceea trebuie ca cu furnizorii noștri, respectiv cu spațiul casmic, să stabilim o relație directă, fără o dependență care nu este necesară uh, de Rusia în acest sens. Însă acest lucru presupune solidaritate. De aceea, întreb toate statele membre, începând de la uh, <clears throat> Austria până la România, Bulgaria, Polonia, dacă suntem pregătiți să găsim împreună o soluție pentru coridorul sudic care să fie în interesul european. Pentru că acesta este punctul decisiv. Pentru că dacă noi suntem de acord și dacă nu dăm curs unor oferte care nu sunt în interesul european, atunci vom ajunge la această relație cu zona caspică. Se tot vorbește de Nabucco. În fiecare săptămână au loc uh, dezbateri, urmează în noiembrie discuții cu Turkmenistanul și Azerbaijanul. Noi nu putem lua deciziile singuri, dar putem face totul ca deciziile statelor membre să fie moderate de noi atunci când este vorba de aceste chestiuni, eu consider că Nabucco se află pe drumul cel bun. Și apoi mai spuneți că trebuie să investim mai mult. Da, e probabil adevărat. Eu vă promit însă că fiecare euro care este alocat de Parlamentul European pentru infrastructură va fi cheltuit ca atare. Acest, uh, această decizie se va lua în, în ceea ce privește perspectivele de finanțare viitoare. Se va decide în ce domeniu trebuie alocate mai multe resurse. Și aici uh, voi urmări cu interes și dezbaterea din Parlament. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru contribuția adusă. Am reușit să convingem statele membre și vă pot asigura că vom pune în aplicare rapid acest regulament, iar în raportul pe care îl vom elabora peste patru ani vom analiza efectele acestui regulament și vom vedea dacă este necesară și o completare a acestuia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Astfel încheiem această dezbatere. Votul va avea loc la prânz. Acum trecem la următorul punct de pe ordine.